și uh, a fost uh, de acord ca începând cu 25 noiembrie să fie considerat ca fiind valid. Nu există obiecții. Conform articolului 105, uh, președintele um, Comisiei m-a anunțat că nu există obiecții în legătură cu um, ceea ce Comisia pentru Control Bugetar și Comisia pentru Bugete au decis privind actele delegate. Se adoptă uh, aceste recomandări uh, dacă nu uh, există un protest din partea 40 de semnatari. Găsiți recomandarea pe